morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi, stimați invitați. Haideți să începem reuniunea. Mai întâi avem adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, la ordinea de zi distribuită, o considerăm adoptată. Apoi am câteva anunțuri în legătură cu profilul lingvistic. Mai întâi um, doresc să vă spun că nu avem interpretare în daneză, letonă, croată și uh, irlandeză astăzi, din păcate. Apoi, trebuie să aprobăm uh, recomandările coordonatorilor mai întâi, în legătură cu numirea de raportor, doamna Anderson de la GUE a fost numită raportor pentru protocolul pentru eliminarea comerțului licit cu produse din tutun. E vorba de titlul 5, partea a treia din tratatul privind funcționarea uh, Uniunii Europene. Deci aceasta este baza, temeiul juridic pentru acest raport. Apoi, numirea de raportor pentru aviz. Doamna Bjork a fost numită raportor pentru aviz pentru raportul privind punerea aplicarea aplicare a directivei 2011-36 din 5 aprilie 2011 pentru prevenirea um, și lupta împotriva traficului de ființe umane și protejarea victimelor. Apoi, doamna Stevens, la ICR, a fost numită raportor pentru aviz pentru aplicarea directivei Consiliului 2078 um, privind cadrul pentru um, un uh, tratament egal în, în domeniul ocupării. Doamna Valero a fost numită raportor pentru aviz uh, pentru raportul privind lupta împotriva traficului de ființe umane um, în relațiile externe ale Uniunii Europene. Doresc să vă uh, informez de faptul că astăzi la 10.30 vom avea voturi și vă rog să vă rog pe dumneavoastră și să rog pe asistență să se asigure că deputații vor avea la ei cardurile de vot. Și acum trecem la primul punct de substanță de pe ordinea de zi. E vorba de situația din zona Mării Mediterane și nevoia de o abordare holistică a Uniunii Europene în legătură cu migrația. Vom avea un schimb de opinii, vom analiza modul în care fondurile pentru afaceri interne sunt folosite um, pentru migrație în contextul um, dezvoltării, inclusiv fondurile de urgență. Avem trei invitații astăzi Urez bun venit domnului Iorg Mona, rectorul Colegiului Europei de la Bruges, domnul Köller, șeful autorității responsabile uh, din Ministerul Olandez al Securității și Justiției și domnul Gabriel Barbatei de la um, programul uh, de la, Uniunea, um, de la Unitatea pentru punerea aplicare um, a programului din Inspectoratul General pentru Imigrație. Voi da mai întâi uh, cuvântul coraportorilor. E vorba de doamna Roberta Mețola, dar care este înlocuită astăzi de doamna Wotzenberg um, și apoi doamnei Cecil Chienghe, care vor uh, face o introducere. Deci are cuvântul mai întâi doamna Wotzenberg. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor. Așa cum ați spus, o înlocuiesc astăzi pe colega noastră Roberta Mețula și voi citi nota pe acest subiect. Modul în care sunt cheltuite fondurile europene când vine vorba de migrație este chestiunea despre care discutăm astăzi. A arunca cu banii contribuabililor fără o anumită răspundere în această situație nu va rezolva problema, ci va da doar impresia că acționăm fără a obține prea multe rezultate. Avem nevoie de o analiză aprofundată a modului în care fondurile pentru afaceri interne, inclusiv cele de urgență, precum și fondurile pentru afaceri externe și dezvoltare sunt folosite și atunci când e vorba de fondurile europene în domeniul uh, afacerilor externe și politicilor de dezvoltare, nu putem să ne permitem uh, să fim amăgiți de faptul că uh, există enorm de multe nevoi de investiții. Trebuie să ne concentrăm pe fondurile care aduc valoare adăugată în țările de origine. Trebuie să studiem spre cine merg aceste fonduri, și unde pot fi ele utilizate cel mai bine pentru a da oamenilor din aceste țări un viitor. Dacă aceste fonduri sunt cu adevărat folosite pentru a permite acestor țări um, să funcționeze mai bine și acest instrument trebuie să facă parte dintr-o abordare globală în cadrul strategiei de cooperare cu țări terțe. Fondurile europene trebuie de asemenea să fie direcționate spre cauzele migrației, inclusiv asigurarea unei economii stabile, a unei infrastructuri adecvate, unor sisteme de educație și de sănătate funcționale în țările respective și rezultatul nu poate fi doar a preveni um, părăsirea țărilor cu forță de acești oameni, trebuie să creăm un climat în care aceștia să poată și să dorească să rămână. Pentru că cel mai eficient mod de a-i convinge pe oameni să nu-și riște viața în Marea Mediterană este să le dăm un viitor în țara lor. Dar acestea fiind spuse, ajutorul pentru dezvoltare țintit trebuie dedicat și ameliorării politicilor de frontieră și capacităților de, de, de poliție din aceste țări. Țările terțe primesc ajutorul financiar din partea Uniunii Europene și trebuie să-l folosească în scopul vizat și trebuie să existe clauze care să ne asigure că așa se va întâmpla. Trebuie să studiem modul în care țările care au primit ajutor pentru dezvoltare și nu umanitar cooperează în rezolvarea problemelor legate de migrație. Când e vorba de aceste fonduri, mai ales pentru acțiuni în domeniul migrației și azilului, controlul frontierelor, lupta împotriva traficurilor și sunt foarte importante și trebuie să um, putem să verificăm cum au fost folosite fondurile și dacă au fost folosite în modul cel mai eficient posibil. cifrele Comisiei uh, care arată care parte din bugetul european a fost folosite pentru migrația tel și securitatea internă sunt de mai puțin de 1%, chiar dacă cifra a crescut la aproape 10 miliarde de euro pentru această perioadă de uh, finanțare. Ne bucurăm de faptul că sumele au crescut și pentru că Ehm, chestiunea este foarte importantă, dar trebuie să studiem modul în care sunt gestionate aceste fonduri, să analizăm dacă acestea sunt folosite în modul cel mai bun posibil în întreaga Uniune Europeană. Dar, până la urmă, ceea ce este important este următorul lucru. Aceste fonduri sunt esențiale, dar nu pot să se substituie unor măsuri echitabile și concrete de solidaritate. Nu putem doar să plătim și să ne așteptăm ca problema să se rezolve de la sine sau să considerăm că am făcut suficient dacă au crescut liniile bugetare. Trebuie să continuăm să facem presiune asupra tuturor statelor membre să participe. Vă mulțumesc! și sunt nerăbdătoare să vă ascult opiniile care cu siguranță vor fi foarte utile pentru raportul pe care îl vor pregăti Roberta și Cecil. Mulțumesc. Doamnă Kenga, aveți cuvântul. Grație, signora președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Gestionarea corectă a fenomenului migratoriu presupune ca statele membre să creeze un sistem eficient uh, de primire și integrare a migranților. Și nu există niciun dubiu că statele membre care Uh, se confruntă cu o presiune migratorie mare, au nevoie de un sprijin deosebit, mai ales financiar. Și acesta este un principiu um, afirmat în articolul 80 din tratat, de altfel care uh, vorbește despre conceptul de uh, solidaritate inclusiv financiară între statele membre. Din păcate, ziarele, mai ales în țara mea, în Italia, vorbesc deseori despre abuzuri um, și proastă gestionare a fondurilor, inclusiv europene, destinate primirii și integrării migranților, cu consecința că fondurile pentru solicitanții de azil și pentru refugiați ajung doar într-o mică parte la beneficiarii reali. Administratorii locali și voluntarii fac multe în fiecare zi fac eforturi mari pentru a ajuta pe cei care ajung pe coastele noastre. Însă, dincolo de acesta, există o zonă de umbră cu um, achiziții publice um, de rog transparente și uh, uh, o serie de um, uh, proceduri legale pe seama celor care fug de uh, război și avem totuși obligația morală de a-i proteja. De aceea este fundamental să se respecte un model de gestionare a primirii acestor persoane în mod coerent și cu standarde de calitate adecvate și care să conțină inclusiv garanții pentru a împiedica ca persoane fără scrupule să poată uh, să profite de aceste resurse destinate celor mai vulnerabili. Din păcate, această situație nu depinde întotdeauna de o gestionare inadecvată la nivel local. Foarte des, din, în spatele acestor neregularități se ascunde un sistem de corupție pe scară largă și structurat de, care depășește frontierele noastre, așa că ne punem problema gestionării fondurilor în acest raport de inițiativă. Pe de o parte vom insista asupra nevoii de a consolida mecanismele de control și de a fixa uh, reguli mai stricte. Statele membre trebuie să consolideze procedurile de transparență în achizițiile publice pentru uh, selectarea entităților care gestionează um, structurile de primire a uh, imigranților și trebuie să se prevadă sancțiuni adecvate și disuasive uh, pentru cei vinovați de aceste fraude. Și trebuie să crească și la nivel european activitatea de monitorizare constantă uh, a condițiilor de primire care să permită identificarea unor infracțiuni sau comportamente inadecvate. Și în cadrul structurilor naționale din statele membre pentru gestionarea acestor fonduri trebuie să crească controlele pentru a favoriza transparența maximă, pentru a preveni gestiunea opacă a fondurilor și să se, pentru a se garanta respectarea legalității. Mulțumesc! Very much, Mrs. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă King. Și acum, excepțional, înainte de a da cuvântul invitaților, voi da cuvântul coordonatorului uh, ECR, domnul Kirkop, care mi-a cerut cuvântul. Și fac o excepție în acest caz și apoi dau cuvântul invitaților. Mă scuzați, doamna președinte. Probabil că îmi depășesc un pic atribuțiile pentru că Helga este raportor din umbră, dar ce vreau eu să spun în această fază este că am ascultat raportul doamnei Metzola prezentat de colega noastră și sunt destul de îngrijorat, pentru că e clar că acest subiect se referă la situația din regiunea mediteraneană și necesitatea unei abordări globale a migrației la nivelul Uniunii Europene, dar eu mi-aș dori ca cei care iau cuvântul, ca invitații noștri, să țină cont și de alte puncte de presiune de la granițele Europei, pentru că mi se pare că ne arătăm foarte preocupați și pe bună dreptate de problema umanitară din zona mediterană, dar nu mai ținem cont de presiunile de la frontierele din alte părți, Serbia, Ungaria, țările baltice și așa mai departe. Mă văd că doamna Lauristin îmi dă dreptate când am menționat statele baltice, dar sper ca vorbitorii să discute și despre aceste lucruri. Eu sunt foarte preocupat, știu că există acorduri de hotspot ale comisiei sunt resurse disponibile pentru a-i ajuta pe cei din statele care suferă presiuni, nu doar pe cei din regiunea mediteraneană. Voiam, doamnă președinte, doar să subliniez că mi se pare că lipsesc aceste lucruri din fondul problemei și din raport. Mulțumesc, domnule Kirkhope. Haideți să trecem acum la invitații noștri. Domnul profesor Monar, mai întâi, director la Colegiul Europei de la Bruges. Mulțumesc, doamnă președinte. La... I start again. Uh, thanks very much, uh, Mrs. President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputații ai Parlamentului European. Sunt uh, deosebit de onorat de a mă afla astăzi în fața dumneavoastră. Evident, nu vorbesc în calitatea mea de rector al Colegiului Europei, ci în calitate de profesor universitar și cercetător cu experiență de peste 20 de ani în domeniul uh, JAI. Aș vrea să încep cu o remarcă mai generală. Vorbim aici despre o abordare globală a migrației, o abordare a Uniunii Europene asupra migrației și în ultimele săptămâni, ba chiar luni, am văzut că s-au folosit termeni destul de duri în ceea ce privește responsabilitatea Uniunii Europene și, de asemenea, în ceea ce privește obiectivul Uniunii Europene. Se vorbește de o politică globală a migrației din partea Uniunii Europene și sunt uh, destul de preocupat pentru că nu știu ce poate să facă Uniunea Europeană în sine în acest context. Să nu uităm, articolul 79, alineatul 5 din TFUE acordă controlul statelor membre în ceea ce privește volumul uh, admiterilor. Să nu uităm că procedurile de acordare de cetățenie și tot ce ține de controlul direct al frontierelor sunt de asemenea competențe ale statelor membre. Și dacă vă uitați la cadrul disponibil pentru acțiune, acesta reprezintă doar o mică parte din ceea ce investesc statele membre în gestiunea migrației și controlul frontierelor. Așadar, cred că acest uh, raport va atrage atenția și asupra limitărilor um, acțiunii Uniunii Europene, pentru că, din păcate, Există o tendință, mai ales în presă, de a da vina pe Uniunea Europeană pentru tot ce se întâmplă la frontierele externe. Așadar, trebuie să fim realiști în legătură cu ce așteptări putem avea de la Uniunea Europeană și să nu alimentăm așteptările pe care Parlamentul, Consiliul și Comisia nu le pot îndeplini. De asemenea, cred că ar fi bine ca în raport să atragem atenția asupra faptului că situația de la frontierele externe nu este din vina Uniunii Europene, ci este din vina statelor de origine și unor a statelor de tranzit care nu reușesc să ofere condiții uh, pentru a-și convinge cetățenii să rămână acolo. Cred că o mare parte a responsabilității o au și uh, traficanții de persoane, contrabandiștii, pentru că um, și ei sunt de vină și de asemenea de vină sunt și refugiații, chiar refugiații, pentru că sigur că o parte uh, așa cum spune Convenția de la Geneva, sunt obiectul persecuțiilor individuale, dar alții caută și au dreptul să o facă o viață mai bună în Uniunea Europeană și în uh, acest proces de a încerca să găsească o viață mai bună sunt pregătiți să nu respecte regulile statelor membre ale Uniunii Europene și de asemenea sunt gata să-și asume riscuri care le sunt cunoscute atunci când uh, se pregătesc să traverseze Mediterana. Și apoi îi plătesc pe traficanți care au legături cu crima organizată și uh, aceste venituri care ajung în mâinile crimei organizate creează alte probleme apoi Uniunii Europene. Eu cred că o abordare globală a migrației, așa cum a indicat și uh, doamna raportor, trebuie să se bazeze pe o evaluare critică. Să vedem dacă instrumentele noastre funcționează sau nu. Aici aș recomanda uh, să trecem la un ciclu de politici în gestiunea migrației, să, în care să se verifice în permanență instrumentele, să se vadă dacă și-au atins uh, obiectivele și să fie revizuite dacă este cazul. Avem un model care funcționează în JAI și anume uh, ciclul de politici privind crima organizată. Cred că ar trebui să ne gândim la un ciclu similar și să revizuim în permanență instrumentele și în domeniul politicii migrației. Apoi, în ceea ce privește utilizarea de fonduri europene, e clar că trebuie să facem diferența între utilizarea de fonduri pentru obiective pe termen mai lung în politica migrației și, desigur, finanțarea de pe canalul asistenței pentru dezvoltare, care nu poate decât să genereze o ameliorare pe termen mai lung a situației și apoi să ne gândim la, la finanțarea capacității de reacție pe termen mai scurt, deci răspunsul la situații de criză ca cea cu care ne-am confruntat recent. Am impresia că obiectivele pe termen scurt sau lung se confundă și cred că ar trebui să facem o distinție clară între, între obiectivele realiste de ambele părți. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că sunt și multe alte investiții pe termen lung necesare. De asemenea, în ceea ce privește ameliorarea integrării solicitanților de azil acceptați și a refugiaților acceptați și acest lucru necesită atenție. Este, de exemplu, vorba de un lucru unde e nevoie de o perspectivă pe termen mai lung. De altă parte, avem o capacitate de reacție care necesită suficiente rezerve de finanțare, adică rezerve de urgență care să permită ameliorarea capacității operațiunilor Frontex și, de asemenea, ca să susțină statele membre care fac obiectul presiunilor asimetrice. Marea problemă de gestiune a migrației este aceea că statele membre fac obiectul presiunilor asimetrice. Și am văzut că dacă aceste presiuni asimetrice nu primesc drept răspuns uh, solidaritatea adecvată, atunci uh, ne putem trezi că unul din marile progrese ale uh, integrării europene va fi afectat și anume uh, sistemul Schengen și uh, deschiderea frontierelor uh, interne. În ceea ce privește finanțarea pe afaceri interne, mai specific, după cum a spus doamna raportor, s-a produs o creștere în termeni reali a fondurilor alocate uh, fondurilor specifice care înseamnă 0,75%, dar uh, este totuși o creștere de uh, de 50% față de, uh, de exercițiul anterior. Și asta s-a realizat în ciuda contextului bugetar de austeritate. Deci dacă Parlamentul European și șefii de state și de guverne au decis să mărească finanțarea, este clar că uh, s-a realizat obiectivul. Am uh, făcut o cercetare acum câteva luni în ceea ce privește utilizarea fondului pentru migrație în perspectivele financiare anterioare și concluzia mea a fost că obiectivul de a canaliza fondurile europene, mai ales către statele membre care sunt cele mai expuse uh, presiunilor migratorii, este realizat. Dar au existat efecte de distorsiune. În primul rând, tendința, de fapt regula, că toate statele membre trebuie să primească ceva din acest fond, indiferent dacă se află în linia întâi, să zicem, sau nu. Este un mic efect de distorsiune și am mai văzut, de asemenea, că sunt diferite preluări ale posibilităților de finanțare în funcție de capacitățile de finanțare, pentru că statele membre trebuie să formuleze proiecte și să ceară finanțare și unele state membre se pricep mai bine să o facă decât altele. Așadar, în ceea ce privește canalizarea cererii, sunt diferențe mari. Și există și cerința de cofinanțare. În unele cazuri, acest lucru a descurajat statele membre să mai facă anumite proiecte în domeniu. Cred că noul cadru financiar multianual ține cont de unele din aceste probleme și le răspunde, dar nu în totalitate. Deci mai necesită atenție subiectul. În ceea ce privește exprimarea solidarității față de statele membre care au cea mai mare nevoie de ea, s-au explorat diferite modele. Una dintre chestiunile menționate de comisie în contextul sistemului de cote de realocare care a fost dezbătut e vorba de o plată per capita de 6.000 uh, de euro pentru fiecare refugiat realocat într-un stat membru. Mă tem că dacă vrem realmente să oferim stimulente ca statele membre să primească mai mulți refugiați, ar trebui pe plan financiar să vorbim de cu totul altceva. Din păcate, nu am putut găsi niciun fel de probe consolidate despre um, ce înseamnă primirea refugiaților, uh, cererea de azil și alte costuri, inclusiv uh, costurile de, um, de uh, returnare. Dar am uh, lucrat ca consilier la Camera Lorzilor și un membru din Comisia de Specialitate a întrebat uh, guvernul care este costul unui refugiat pe teritoriul britanic și era cam de 25.000 de lire pe an. Și am găsit un raport OCDE care arăta că în 2010 Belgia și Danemarca, de exemplu, au estimat costurile anuale per capita la uh, 30.000 de uh, dolari americani, deci cam 25.000 de euro. Dacă ne gândim uh, la o plată per capita de 6.000 de euro per refu per refugiat pe an, nu va fi foarte convingător pentru statele membre să preia mai mulți refugiați. Uh, ar trebui să vorbim de o finanțare mult mai mare. Am făcut un calcul foarte general, foarte neștiințific în acest context. Și după datele Frontex de la sfârșitul lunii mai, sunt 153.000 de migranți la toate frontierele noastre externe, nu doar în Mediterană. Deci s-ar putea să avem în total peste 300.000 de migranți în situație uh, neregulată care au trecut frontierele pe 2015. Deci, uh, pentru 300 de mii de refugiați s-ar ajunge cu prima respectivă la 3 miliarde de euro. Nu există capacitate la bugetul european pentru a face față acestei uh, solicitări. În ceea ce privește finanțarea de urgență, remarca mea de încheiere, Comisia cred că merge în direcția corectă de a uh, adăuga 75 de milioane de euro uh, ca uh, credite de angajament suplimentare, dar doar 57 de milioane de euro vor fi destinate statelor membre care au nevoie de ajutor. După cum, dacă facem comparația cu cifrele menționate, vă dați seama că e o sumă simbolică și aș dori să închei um, cu o mică notă 99.000 de euro, vă rog să mă ascultați, s-au prevăzut în rezerva de urgență pentru a mări capacitatea Europol, pentru a um, uh, opri rețelele de trafic de, um, de persoane. E mai mult decât simbolic, e ca și cum li s-a trimis doar o felicitare. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Kohler, directorul Unității Autorității Competente, Ministerul Neerlandez al Securității și Justiției. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamne președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mulțumesc acestei comisii pentru ocazia de a prezenta felul în care am implementat uh, fondurile Home în țările de jos. Uh, fondul AMIF pe azil, integrare și returnare și fondul ISF pentru siguranța internă sunt instrumente importante pentru susținerea obiectivelor naționale și europene pe migrație, integrare, gestionarea frontierelor și securitate. În țările de jos am deschis finanțarea în această primăvară. Am uh, deschis un apel pentru propuneri care s-a închis recent și am primit aproape 100 de propuneri Încep... Pregătirile pentru 2014-2020 au început în 2012 cu primele negocieri și au dus la deschiderea finanțării la nivel național. Pregătirile și publicarea actelor de bază au mers mai repede decât în perioada anterioară. În septembrie 2013, autoritățile olandeze s-au întâlnit la nivelul direcțiilor generale cu Direcția Generală a Afaceri Interne într-un dialog pentru politici uh, Aici s-au înregistrat subiectele principale strategice care să fie acoperite de AMIF și ISF. Aceste documente au fost în general, uh, au fost uh, de natură generală pentru că programele naționale trebuiau să fie durabile pentru o perioadă de șapte ani. Pe de altă parte, am intenționat ca programele să fie practice și specifice pentru a da o mai bună idee și orientare pentru întreaga perioadă de programare în uh, diverse reuniuni cu omologii de la Comisia Europeană am uh, aflat că și ei se confruntau cu aceleași dileme. Coordonarea la nivel național uh, a ajutat la angajarea multor actori implicați în redactarea programelor naționale, divizate pe diversele departamente și agenții. S-a dovedit în redactarea programelor că natura programului AMIF era diferită de natura programului ISF. Programul ISF era un program foarte detaliat. AMIF, pe de altă parte, era bazat mai mult pe fiecare problemă în parte. Diferența poate fi explicată prin faptul că solicitanții din ISF sunt toți organizații guvernamentale și la AMIF solicitanții sunt o serie de alți solicitanți. Pe lângă orga, guverna, organizații guvernamentale există ONG-uri, fundații și organizații non-profit. Deci există o uh, diferență principală între aceste legislații de bază pentru, finanțe, pentru fondurile home și cele pentru uh, fostele fonduri solid. Uh, Regulamentele pentru execuție, execuție și responsabilitate au trecut în responsabilitatea statului membru, ceea ce creează necesitatea unei reglementări detaliate la nivel național. Reglementarea ministerială în țările de jos a fost publicată în martie a acestui an. După aceasta, prim, s-a deschis primul apel în mai și am închis această perioadă. Acum uh, verificăm și selectăm din peste 90 de propuneri. În ceea ce privește conținutul programelor naționale, AMIF, în domeniul azilului, obiectivul principal al programului național este să anticipe uh, schimbările viitoare în fluxurile migratorii și gestiunea acestor schimbări. De aceea, uh, calitatea procedurilor de azil și a gestionării primirii este o prioritate, precum și personal educat și format. Uh, pe lângă acest lucru, facilități pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi copii, persoane cu dizabilități și vârstnici. Ambiția este să folosim fondurile AMIF pentru a stimula ONG-urile cu idei inovatoare pentru a rezolva problemele actuale în integrarea rezidenților din statele terțe. ONG-urile sunt încurajate să coopereze și să facă schimb de bune practici. În domeniul returnării, abordarea olandeză este că este o parte uh, din azil. Obiectivul este de a arăta că returnarea este întotdeauna o oportunitate și uh, proiectele AMIF susțin acest lucru. În domeniul vizelor, Eh, există o abordare rapidă și una intensivă care va duce o, la, o, eh, la decizii mai bune în ceea ce privește solicitările de vize cu mai puțin personal. ESF eh, este conectat la o viziune europeană și națională de a lupta împotriva imigrației neregulare, ilicite și a controlului frontierelor. Se susține o dezvoltare a unui sistem automat și se pregătește pentru abordarea frontiere inteligente. S-au investit în ultimul rând în mm, nave mici și flexibile pentru poliția regală militară și în actualizarea uh, mm, aparatelor de zbor maritime pentru patrulare. Avem uh, trei priorități. Îmbunătățirea uh, îngrijirilor acordate victimelor, uh, cercetările financiare și formarea personalului polițienesc. În domeniul gestionării riscului și ale crizelor sunt avem obiective cum ar fi protecția infrastructurii vitale, îmbunătățirea cibersecurității, cercetare și dezvoltare în acest domeniu. Programele naționale. În uh, dialogul politic cu Comisia, autoritățile mm, olandeze au pus accentul pe un număr limitat de proiecte. Am ales să investim fondurile europene în uh, domenii durabile în domeniul migrației și securității. Am introdus și un prag minim de 400.000 de euro pe proiect un mare pas înainte cu noile fonduri este că acum avem o perioadă de programare de șapte ani. În trecut, program, perioada de programare era divizată în uh, anual. Perioada de șapte ani acordă mult mai multă flexibilitate pentru statele membre și pentru solicitanți, pentru a-și planifica proiectele și pentru a utiliza eficient fondurile pentru obiectivele stabilite fondurile anterioare erau bine cunoscute pentru cerințele lor complexe administrative cu AMIF și ISF. Am introdus un set mai simplu de reguli de administrare și raportare la nivel național. AMIF și ESF intră astfel în linie cu alte fonduri europene, cum ar fi ESF și EFRO. Sumele sunt 32 uh, de milioane pentru azil, 19 milioane pentru integrare și 36 de milioane pe returnare. returnare. Anual, asta reprezintă 8% din 0,8% uh, din bugetul național pe aceste teme. Pentru ASF Frontiere uh, avem 30 de milioane și pentru ASF Poliție 31 de milioane. Asta este mai puțin decât o zecime dintr-un procent din bugetul național cheltuit pe uh, politici polițienești în fiecare an. Vom avea uh, în următorii șapte ani 175 de proiecte pentru AMIF, 8 pentru granițe și 9 pentru poliție. În acest implementare națională. Uh, aceasta a fost uh, evidențiată în regulamentul național ministerial. Am introdus uh, opțiuni de cost simplificate, deci pe lângă să sub, sub, subsidie, subvenționarea unor facturi de facturi mici, am trecut la un sistem global. Nu mai trebuie să verificăm costurile de transport intern, costurile pentru apeluri telefonice și internet uh, și așa mai departe. Folosim prețuri standard, rate orare și calculăm uh, costurile de transport conform standardelor deja existente. Uh, vizităm fiecare proiect cel puțin o dată pe an pentru a consilia și pentru a controla stadiul în care se află proiectul. Există un comitet de monitorizare care se întrunește de patru ori pe an. Este o întâlnire a tuturor directorilor de politici în domeniul migrației, integrării, siguranței și securității. Acest, uh, acest comitet de monitorizare este un fel de cameră de reflexie și periodic monitorizează obiectivele stabilite în programele naționale. Pe această hartă explicăm că la nivel național trebuie să gestionăm cicluri diferite în procesul de finanțare. Arată ca un fel de hartă de metrou. Toate metrourile trebuie să vină la timp pentru a avea un sistem fluid de garantare a fondurilor. Majoritatea problemelor pe care le-am menționat apar pe această hartă. Există de asemenea, de exemplu, o linie roșie uh, care reprezintă programul de 10 ani pentru AMIF și ASF, de la primele negocieri până la evaluarea finală. În al doilea rând, avem o linie albastră, 3-7 ani, ciclul al proiectelor, de la uh, începutul până la sfârșitul proiectului și există un ciclu de galben de un an și o linie verde pentru contabilitatea comunitară. închei prezentarea cu câteva imagini cu proiectele din perioada anterioară. Este foarte important să vă dați seama că efectele muncii dumneavoastră și a noastră eh, duce la proiecte reale care afectează viața oamenilor. Această prezentare ne arată că se eh, pun multe eforturi în eh, în implementarea acestor proiecte la nivel național. Aceste fonduri sunt uh, cheltuite în mod responsabil. Pentru a încheia, în prima imagine avem un proiect în care persoane returnate primesc o educație de trei luni, în, de exemplu, în sudură sau croitorie, înainte să se întoarcă. Există și un pachet care le permite să pună bazele unei mici întreprindere în țara de origine. În a doua imagine, un băiat care folosește un loc de joacă într-un centru de primire în țările de jos. În cea de-a treia imagine vedeți o embarcațiune cu fund rigid, gonflabilă, folosită în Rotterdam de către poliția portoară și a patra imagine, o sală de clasă la un centru de primire unde sunt uh, ajutați tinerii cu, cu temele. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Very much, Mr. Colla. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Barbatei de la Inspectoratul General pentru Imigrație din România. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Prezentarea mea se va referi la finanțarea Uniunii Europene în domeniul afacerilor interne și mă voi referi mai ales uh, la definirea și punerea a măsurilor de urgență. Sunt coordonatorul unei unități eh, de la Inspectoratul General pentru Imigrație din România, care este autoritatea delegată pentru trei fonduri din programul SOLID, Fondul pentru Refugiați, Fondul pentru Returnare și Fondul pentru Integrare și pentru Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, AMIF. De asemenea, am participat la misiuni în Grecia în 2013 pentru formarea staffului și pentru transmiterea de manuale în gestionarea de proiecte în primul uh, serviciu de, recep- de recepționare a refugiaților din Grecia și în 2014 am făcut o evaluare a măsurilor de urgență puse în aplicare de Agenția de Stat pentru Refugiați din Bulgaria. În cadrul Fondului European pentru Refugiați din 2013. Iată primul slide din prezentarea mea. Uh, voi aborda principalele provocări cu care m-am confruntat în punerea în aplicare ale fondurilor SOLID și recomandări pentru noile fonduri uh, pentru azil, migrație și integrare um, pentru uh, perioada 2014-2020, mai ales în domeniul măsurilor de urgență. Și um, mă bazez mai ales pe cele constatate în cadrul evaluării în Bulgaria, care, după părerea mea, au o aplicabilitate generală. Voi vorbi mai întâi despre principalele caracteristici ale programelor din domeniul afacerilor interne cu un impact direct asupra implementării fondurilor în statele membre. În uh, legătură cu programul SOLID, care se încheie, în acea perioadă, punerea în aplicare s-a bazat mai ales pe programe anuale și acțiunile din cadrul acestora. Deci, programarea multianuală a fost fragmentată în programe anuale care trebuiau să fie transmise în fiecare an de statele membre Comisiei. Apoi, după aprobare, perioada de punere în aplicare era de 2,5 ani. Dincolo de această fragmentare de ordin cronologic, o altă problemă este faptul că acțiunile erau foarte detaliate, foarte specifice și de multe ori nu rămânea spațiu de manevră sau uh, vreo flexibilitate pentru statele membre. O altă problemă este faptul că regulile de eligibilitate erau stabilite prin decizii ale Comisiei la nivel european. În noul cadru, o ameliorare majoră este faptul că fondurile acum sunt uh, folosite în mod continuu de-a lungul întregii perioade de programare bugetară deci de la 1 ianuarie 2014 până la sfârșitul lui 2022. Și acesta este un mare avantaj pentru statele membre. În consecință, statele membre nu trebuie să transmită Comisiei un program anual în fiecare an. În legătură cu modul în care sunt descrise acțiunile, deci programele se bazează pe um, acțiuni. Fondul uh, pentru refugiați este mai tehnic, dar uh, fondul uh, pentru azil, migrație și integrare este pentru beneficiari din sectorul public. Deci există o diferență între cele două programe. Oricum, permit mai multă flexibilitate statelor membre. Programele au inclus și acțiuni specifice. Așa cum spune numele lor, nu pot fi schimbat foarte mult, modificat foarte mult, dar prioritățile sunt suficient de flexibile. Iar regulile de eligibilitate sunt create de statele membre și deci um, toatele membre pot să adapteze regulile necesităților și practicilor lor. În legătură cu uh, măsurile de urgență, dacă facem o comparație în cadrul uh, perioadei de finanțare trecute, statele membre care cereau asistență sub forma măsurilor de urgență trebuiau să își uh, evalueze propriile programe de urgență și asta dura, dura două, trei luni și era un proces prea um, elaborat, având nevoie nevoile urgente ale grupurilor uh, țintă și alte probleme cu care se confruntau. După aprobare, măsurile de urgență trebuiau să fie aplicate în doar șase luni. Și aș spune că nu era suficient pentru că anumite măsuri aveau ca obiectiv ameliorarea infrastructurilor. Și uh, trebuiau să se găsească soluții durabile pentru grupurile țintă, de aceea o perioadă de șase luni mi se pare prea scurtă. În noul cadru, situația s-a schimbat. Acum, statele membre nu mai trebuie să-și revizuiască programele naționale, cer uh, comisiei, fac cereri uh, adresate comisiei direct. Comisia face o evaluare, trimite și o misiune de informare pentru a evalua situația și cererea în mod mai realist și după ce aprobă măsurile, acestea pot fi aplicate pe o perioadă de 18 luni, deci uh, o perioadă mult mai lungă decât uh, cea de până acum și mult mai adaptată nevoilor și obiectivului măsurilor de urgență. Un alt, o altă caracteristică este faptul că acum măsurile de urgență trebuie să fie mai mult orientate spre asistență. Posibilitățile de investiții în infrastructură sunt foarte limitate în conform noului cadru. Deci, iată, lucrurile s-au schimbat destul de mult și în bine. Și noile măsuri uh, și-au demonstrat deja eficiența. Pentru a da doar un exemplu, Comisia a alocat uh, un bu bugetul pentru măsuri de urgență din 2014, 25 de milioane de euro au fost alocați și deja 10 milioane de euro au fost alocați din bugetul de 25 de milioane pentru 2015. Pentru a trece la slide-ul următor, acum vă voi vorbi despre provocări sau obstacole. Mă refer atât la obstacolele pe care le-am constatat și, la riscurile care ar putea apăra și ar putea afecta până în aplicarea programelor și a măsurilor de urgență. Mai întâi o scurtă observație. Aș spune că cu toate problemele cadrului trecut, cadrului solid, s-au creat totuși toate condițiile pentru că statele membre să poată să folosească programele și măsurile de urgență. Comunicarea cu Comisia este foarte bună. Comisia face vizite de monitorizare Uh, regulate în statele membre, deci ocaziile de a ne înțelege bine, de a înțelege bine situația există. Statele membre primesc uh, avize documentate și își ajustează sistemele în consecință. De asemenea, disponibilitatea persoanelor uh, specializate de la Comisie este mare Totuși, există câteva obstacole și câteva riscuri pe care le-am identificat, mai întâi în legătură cu beneficiarii finali, care sunt uh, organizații publice sau private și primesc uh, fondurile direct sau uh, prin uh, apeluri la propuneri la, de candidaturi. Uneori, regulile de punere în aplicare sunt prost înțelese sau prost aplicate Uh, și uneori nu există suficientă capacitate de a pune în aplicare corect proiectele. Toate aceste situații uh, riscă să ducă performanță inadecvată la întârzieri, cheltuieli ineligibile uh, și alte probleme în gestionarea proiectelor. O altă problemă pot, pot fi procedurile de achiziții, mai ales din partea autorităților publice, care trebuie să respecte reglementările naționale și uneori pot apărea factori neprevăzuți. O altă problemă poate să fie nivelul scăzut al cererilor, care riscă să ducă la repetiții în uh, cererile de ofertă și, în cadrul programului SOLID, revizuirea programului nu a fost uh, cea mai bună idee, cea mai bună opțiune și uh, a putut afecta în multe cazuri punerea în aplicare. Acum, în legătură cu um, măsurile de urgență, aș spune că acestea reprezintă o provocare mare în momentul în care uh, autoritățile nu au suficientă experiență sau suficientă capacitate la nivel de resurse umane mai ales atunci când apar și alți factori, cum ar fi presiunea timpului reguli uh, naționale și europene stricte și nevoile urgente ale grupurilor țintă, printre care se numără și persoanele vulnerabile. Așa cum am spus, perioada limitată de punere în aplicare în cadrul programului SOLID era principalul obstacol pentru a atinge obiectivele. Există riscul riscuri legate de rezolvarea nevoilor imediate ale uh, Uh, grupurilor țintă uh, și astfel se lasă deoparte măsuri pe termen mai lung. Uneori nu se identifică soluții alternative și uh, există o cerere mare pentru a avea acces la piața muncii um, sau la înscrierea copiilor la școală. E de asemenea nevoie pentru sprijin medical și psihologic. Un alt obstacol sau risc ar fi lipsa de sprijin, de cooperare sau chiar opoziția din partea populației și autorităților locale. Un influx masiv de migranți are un impact asupra comunităților locale, de aceea succesul intervenției depinde în mare parte de modul în care actorii locale reacționează. Există tendența de a concentra acțiunile la nivelul unei autorități naționale sau a câtorva autorități naționale. Organizațiile și, și autoritățile locale nu sunt considerate în anumite situații ca parteneri și de aceea această resursă valoroasă nu este folosită în mod eficient. Și pe ultimele slide-uri fac recomandări de bune practici. Voi trece foarte rapid prin uh, recomandările generale, cum ar fi o bună comunicare cu Comisia pe canale oficiale, dar și la nivel informal între statele membre și Comisie. Formarea e nevoie atât la nivelul autorităților și beneficiarilor desemnați, ci și pentru uh, crearea capacităților la nivel local. Deci, e nevoie de formare în rândul autorităților și organizațiilor locale. Regulile de punere în aplicare trebuie să fie simple, ușor de aplicat, adaptate la cadrul național. Trebuie revizuite în mod regulat și mă refer aici mai ales la regulile de achiziție, valoarea cererilor și rapoarte. Proiectele multianuale sunt de preferat în locul celor scurse, scurte pentru um, a asigura continuitatea în asistența oferită grupurilor țintă. Conștientizarea din partea celor care uh, depun cererile este necesară pentru a se cunoaște oportunitățile și regulile Statele membre, de asemenea, trebuie să identifice resurse alternative de finanțare. Um, iar pentru monitorizare, misiunile de informare pe teren sunt foarte importante. Ultimele două slide-uri conțin uh, recomandări privind uh, măsurile de urgență și voi termina în următoarele două minute. Mai întâi doresc să spun că gestionarea crizei necesită o abordare integrată și coordonată la nivel de stat membru, deci măsurile trebuie să fie coordonate de la cel mai înalt nivel instituțional printr-un mecanism care să implice toate instituțiile relevante. Apoi, ONG-urile și organizațiile internaționale trebuie implicate sau cel puțin consultate în activitatea generală a mecanismului de coordonare în funcție de domeniul lor de experiență. Trebuie implicate mai ales în redactarea și punerea aplicarea măsurilor de urgență. Fiecare stat membru trebuie să aibă propriul plan de urgență pentru situații de influx masiv uh, și neașteptat de imigranți și diferite scenarii, scenarii și în legătură cu acest plan de urgență am câteva recomandări specifice. Responsabilitățile și principalele aspecte ale intervenții finanțate de UE trebuie să fie stabilite încă din momentul uh, realizării planului de urgență. Toate contribuțiile trebuie evaluate și incluse în planul de urgență, deci inclusiv uh, fondurile și alte tipuri de contribuții contribuții. E nevoie de resurse pentru asistență medicală și psihologică și trebuie incluse și alte tipuri de resurse, inclusiv o listă a specialiștilor necesari și disponibili, cum ar fi interpreți, asistent social, staff medical sau staff um, implicat în procedurile de azil. Alte recomandări pentru măsurile de urgență ar fi că punerea în aplicare a măsurilor de urgență necesită o bună capacitate administrativă a principalilor beneficiari. Statele membre trebuie să se asigure că au resursele umane necesare la nivel financiar, logistic și juridic. Trebuie să simplifice procesele administrative în avans, să elimine birocrația și să creeze parteneriate și uh, protocolul de folosit în momentul punerii în aplicare a planului de urgență. Măsurile necesare și evaluările trebuie făcute în avans pentru a asigura o durabilitate, o sustenabilitate financiară și instituțională în punerea în aplicare a măsurilor de urgență. În fine, este important să se asigure transparența în legătură cu punerea în aplicare a măsurilor de urgență și societatea gener- eh, situația generală Trebuie să existe resurse pentru conștientizarea situației de către populație și dacă nu sunt disponibile alte resurse, le trebuie să fie finanțate de Uniunea Europeană. Mass media trebuie informată în mod regulat în legătură cu evoluția măsurilor de urgență și autoritățile locale trebuie să fie ținute la curent. Vă mulțumesc foarte mult! Secretar... Mulțumesc, domnule Barbatei. Secretariatul m-a informat că prezentarea va fi distribuită membrilor Comisiei Libe. Haideți acum să trecem la discuție. Vreau să întreb pe coraportori dacă doresc să pună întrebări. Doamna Vozenberg? I cannot accept because I... Nu pot pentru că eu doar înlocuiesc pe doamna Mețola. Nu, nu e corect pentru Roberta. Mulțumesc. Sì, eh, ringrazio prima di tutto eh, gli oratori per uh, il loro... Mulțumesc în primul rând. Mulțumesc pentru contribuție invitațiilor noștri și aș avea trei întrebări specifice. Pentru profesorul Molnar, am ascultat intervenția dumneavoastră critică în ceea ce privește cu faptul că Europa este considerată responsabilă întotdeauna de ceea ce nu funcționează. Și sunt de acord, dar ascultând intervenția dumneavoastră am avut impresia că se încearcă să se um, amâne toată problema economică și să se reducă totul la cât valorează și cât costă un migrant. Eu cred că trebuie să uh, punctăm faptul că nu suntem Banca Centrală Europeană, ci că obiectivul nostru este să asigurăm uh, respectarea drepturilor și suntem confruntați cu o catastrofă umanitară care nu scade în viitorul uh, ce va urma celorlalți doi invitați, uh, domnul uh, Barbatei și domnul Coller, vreau să le pun următoarea întrebare. Ați avut cazuri de migranți în situație de neregularitate și cum ați reacționat? Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik heb enkele vragen en opmerkingen. Mulțumesc, doamnă președinte, câteva întrebări și observații, dar, uh, în primul rând, aș dori să fac uh, o observație în ceea ce privește cooperarea dintre co-raportori și raportorii din umbră. Din câte știu eu de la alte rapoarte, cred că raportorii din umbră au dreptul de a se implica și pot să participe uh, dar situația este oarecum diferită acum. Eu mi-am transmis observațiile și mă așteptam să existe și o posibilitate de reflexie, de discuție. Dar este clar că co-raportorii au preluat uh, observațiile care li s-au părut lor bune și le-au însușit, dar fără să organizeze un adevărat dialog. Așadar, cred că ar trebui să existe o cooperare reală deci, uh, funcționarea la acest raport nu a fost foarte democratică. Dar e părerea mea. Apoi, în al doilea rând, vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri pentru intervenții și aș avea câteva observații și preocupări de exprimat. Poate că ar fi mai bine să examinăm fondul pentru securitatea internă, pentru că nu cred că trebuie să se folosească doar fonduri suplimentare, ci cred că la modul transversal uh, ar trebui să facem o realocare bugetară cu noi priorități. De asemenea, este important și modul în care uh, pot fi accesate fondurile de urgență și ajutorul financiar. Eu cred că este un mod bun de a reacționa la o situație de criză. Este până la urmă o procedură foarte birocratică. Ne aflăm într-o situație de criză, nu putem de fiecare dată să uh, Uh, parcurgem toate etapele. Poate că ar trebui revizuită funcționarea. Apoi, știu că suma de 6.000 de euro este deblocată pentru fiecare solicitant de azil și uh, dedicată reinstalării acestor persoane în diferitele state membre. Aș vrea să știu dacă um, este o procedură cu caracter simbolic pentru statele membre sau este vorba de un mod de a combate traficanții de uh, persoane și, uh, de asemenea, un mod de a ameliora primirea solicitanților de azil? Persoanele care nu au dreptul la azil trebuie trimise înapoi în țările de origine. În al patrulea rând, poate că este necesar să se deblocheze fonduri în funcție de uh, viitor, pentru că ne așteptăm să trebuiască create noi uh, puncte de intrare în Europa. Deci, la modul mai general, ar uh, trebui să um, susținem statele de unde vin aceste persoane, statele de origine, și nu să reacționăm, să trebuiască să reacționăm de câte ori se uh, creează o criză. Cred că ar trebui să fim mai atenți la problemele care s-ar putea produce. Sigur, dacă ne gândim la Siria sau la Irak, știm că sunt zone de conflict și nu putem să facem mare lucru. Persoanele care vin din aceste regiuni trebuie să fie ajutate, însă în alte domenii cred că am putea să facem mai mult pentru a opri fluxul migratoriu. În ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, cred că trebuie să încercăm să mizăm pe stabilitate pe ocupare la fața locului în regiunea lor. Și o ultimă întrebare. Aș vrea să știu dacă Comisia face suficient pentru a controla cheltuielile, de exemplu pentru a combate frauda, pentru că este vorba de sume importante și există totdeauna riscul ca acești bani să ajungă în mâinile cui nu trebuie. Poate că în anumite state membre uh, autoritățile nu sunt conștiente de acest pericol sau nu sunt obișnuite să gestioneze astfel de sume, poate nu au infrastructurile necesare, de exemplu, dacă trebuie să primească mulți refugiați dintr-o dată. Vă mulțumesc. I will give to the shadows three minutes. Am să dau trei minute fiecărui, fiecărui raportor din umbră, dar celorlalți membri doar câte două minute. Doamna Spinelli. Thank you, President. Mulțumesc. În calitate de raportoare din umbră de la grupul GUE NGL, aș dori să vă prezint câteva puncte referitoare fie la primire, fie la uh, consolidarea uh, frontierelor uh, actuale ale Uniunii Europene. În primul rând, frontierele. Situația migranților, migranților în situație de neregularitate. Ehm, tratarea acestor migranți în situația de neregularitate costă foarte mult, despre care nu se vorbește foarte mult. Se vorbește despre costul primirii, despre costul includerii, eh, dar eh, nu se vorbește despre lovitura pentru sistemul eh, de asistență socială au fost identificați patru, anul trecut 440.000 de migranți în situație de neregularitate în Uniunea Europeană. Cam jumătate, 252.000, uh, au primit aviz de expulzare și 160.000 au fost realmente repatriați și cam 14.000 au fost refulați. Este greu să se calculeze costul cuprinzător al uh, politicii fortăreței Europei. Din 28 de state membre, numai uh, Belgia are o uh, privire de ansamblu asupra costurilor de repatriere, pentru că diferitele state respectă diferite criterii. Știm că uh, fondurile alocate de Uniunea Europeană din 2008 reprezintă 13 miliarde de euro, 11,3 pentru migranții în situație de neregularitate și 1,6 miliarde pentru control la frontiere. Fiecare expulzare costă cam 4.000 de euro. Jumătate din această sumă acoperă transportul. Aceste fonduri sunt utilizate pentru uh, achiziția de uh, ambarcațiuni, uh, de drone, de software sunt fonduri pentru construcția de ziduri și bariere de protecție, pentru controle la frontiere, proiecte de cercetare, printre care așa numiții sniffers, adică niște nasuri artificiale care uh, sunt folosite la controlele la frontieră pentru a se găsi migranți ascunși și apoi uh, informații și uh, alte operațiuni la această sumă de 13 miliarde se mai adaugă costurile care se acumulează acum pentru uh, politica externă a migrației. De exemplu, uh, EUNAV și uh, FORMED, operațiunile de combatere a traficanților. 112 milioane de euro promise dictatorului din Eritrea, printre altele, și uh, operațiuni militare în state terțe. Vorbind despre fondul de azil și migrație și integrare, președinta o roagă pe vorbitoare să încheie. Da. În ceea ce privește fondul azil și migrație, voiam să spun un lucru pe care uh, Uh, un lucru pe care l-a mai spus și colega Kienge, este fundamental să vedem cum sunt, uh, cum, uh, cum sunt afectate fondurile de corupția foarte ridicată din acest domeniu. Și o ultimă cifră aș vrea să vă spun, se leagă tot de fondurile plătite de statele europene, celor pentru cei care vor să intre în Europa. Nu s-au creat căi legale de acces în Europa în 15 ani și s-au cheltuit 27 de miliarde de euro. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Corao, vă rog. Să respectați cele trei minute. Grazie, președinte. Bine. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc mai întâi raportorilor Uh, invitațiilor pentru prezentările făcute în această dimineață. Cred că este foarte important să înțelegem cum sunt folosite fondurile când discutăm un subiect atât de delicat, pentru că, din păcate, din cauza prostei folosirea fondurilor, uh, se face o propagandă politică foarte negativă pe subiectul uh, migrației. Eu sunt italian și trăiesc această situație în fiecare zi. Aș dori să mă concentrez pe fragmentarea proiectelor, pentru că avem 11 prioritate tematice, împărțite în 9 programe sau instrumente de finanțare, gestionate cel puțin de 5 servicii diferite ale uh, Comisiei Europene și de la Serviciul de Acțiune Externă. Și această fragmentare nu poate să permită o transparență totală, pentru că e foarte dificil să se înțeleagă exact cum sunt investite fondurile și nici să se controleze parcursul lor. Și în Italia apoi urmează situații în care situații pe care putem <laughs> să le numim un adevărat business creat în jurul situației de urgență um, legată de migrație și uh, au existat chiar anchete judiciare care arată faptul că specula din jurul uh, migranților aduce venituri organizațiilor criminale și chiar venituri mai mari decât traficul de droguri. Deci trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Dar, din păcate, sistemul pe care îl adoptăm noi și încercăm să fim constructivi Uh, trebuie să fie mult mai puțin complicat pentru ca să putem să controlăm adecvat uh, parcursul fondurilor și astfel să nu permitem celor care doresc să exploateze această posibilitate să o facă în calitate de raportor din umbră, doresc să spun că e nevoie de o regrupare um, a gestionării fondurilor pentru ca cetățenii să poată să controleze în mod mai simplu uh, cum sunt folosite aceste fonduri. Iată, am uh, vorbit mai puțin de trei minute. Mr. Corao? Mă bucur, domnule Corao. Doamna Guillaume. Doamna Guillaume. Please. Sorry. <laughs> Je vais très, très foarte pe scurt uh, o să mă exprim, mă scuzați. Voiam să revin la două subiecte care au fost abordate în detaliu adineuri și uh, anume, ați vorbit foarte mult de situațiile de urgență și de modul în care Fondul pentru Azil și Migrație poate să contribuie la rezolvarea acestor situații de criză și de urgență. În ceea ce privește AMIF s-a uh, insistat asupra flexibilității tocmai pentru a putea reacționa în mod adaptat la aceste situații cu resursele financiare suficiente. După părerea dumneavoastră, domnule Barbatei, uh, resursele financiare sunt suficiente pentru a interveni și cadrul este suficient de flexibil pentru a se acționa în aceste situații de urgență și, în al doilea rând, cu totul altceva, dincolo de contextul de criză, s-a întrebat dacă există o monitorizare completă și de calitate a operațiunilor, a modului în care se folosesc fondurile. E foarte important pentru noi. Și dacă e prea devreme, aș vrea să știu dacă avem posibilitatea de a uh, cunoaște uh, calitatea, evaluarea calitativă a acestor proiecte. Mulțumesc! Flexibilitate și calitate. Mersi, Silvi. Mulțumesc, Silvi. Te rog să-ți stingi microfonul. Lauristin, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte recunoscătoare pentru prezentări, mai ales uh, să aud despre experiențele practice din țările de jos și din România și mă bucur că uh, în ultima prezentare s-a uh, făcut referire la un subiect crucial și anume resursele umane necesare. Mai ales e nevoie de specialiști medicali, psihologi, asistenți sociali și așa mai departe. Acum uh, avem acest program de realocare, deci înseamnă că multe state membre care nu au avut până acum astfel de experiență se vor confrunta cu ele și deci îmi închipui că nu au resursele umane necesare pentru a face față acestor probleme potențiale. Deci ce părere aveți? Uh, cum uh, credeți că ar fi, care credeți că ar fi necesarul de resurse umane profesionale pentru 1000, pentru 10.000 de refugiați? Care, persoane care să rezolve problemele medicale, sociale, psihologice și așa mai departe și cum ne putem asigura că vor fi disponibile aceste resurse în statele unde vor veni uh, noi valuri de migranți. Mulțumesc! Speaker. Dăm acum cuvântul invitațiilor noștri. Am să fiu foarte strictă uh, cu timpul. Aveți câte două minute fiecare. Vă rog să încercați, cel puțin, domnul Monar. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, E adevărat că nu discutăm doar de probleme financiare, sigur că trebuie să se țină cont și de dimensiunea uh, valorii din alte puncte de vedere, dar când vorbim de solidaritate, chestiunea financiară nu poate fi evitată. Personal, când mă gândesc la un sistem echitabil, în loc să mă gândesc la o sumă per capita pentru realocare, de exemplu, cred că ar trebui să se calculeze uh, un uh, procent, o cotă procentuală a costurilor reale ale statelor membre, pentru că uh, statele membre investesc în cazarea refugiaților și în oferirea de asistență, dar sumele variază foarte mult de la un stat la altul. O sumă forfetară nu reflectă situația reală, deci cred că e nevoie de flexibilitate. Apoi aș vrea să mai spun că o abordare globală trebuie să includă toate aspectele și s-a spus foarte bine că returnarea migranților care nu pot fi primiți trebuie să fie și ea uh, inclusă în abordare. Trebuie să se țină cont de toate aspectele pe partea de punere în aplicare și apoi sunt și toate măsurile de solidaritate dintre statele membre care și ele se aplică. Și în cele din urmă aș vrea să spun că în ceea ce privește solidaritatea per total, avem sigur dimensiunea financiară, dar avem și dimensiunea operațională. În ceea ce privește dimensiunea operațională, cred că Frontex Frontex și operațiunile comune conduse de Frontex au schimbat realmente ceva sau dacă ne uităm la uh, desfășurarea de experți de, către, de la Oficiul de Azil și Migrație, așa ceva nu exista acum 10-15 ani. Deci, practic, explorăm noi teritorii și cred că agențiile care organizează desfășurarea de experți uh, în statele membre, în aceste hotspots, uh, reprezintă o parte foarte inovatoare a reacției Uniunii Europene și cred că este și grație susținerii uh, Parlamentului European. Mulțumesc, mă bucur foarte mult că ați respectat timpul alocat. Domnul Coller, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru întrebări. Aș dori să subliniez că um, m-am referit la situația din țările de jos. Știu că s-a menționat și situația din alte state membre. În ceea ce privește responsabilitatea și dacă aceasta este suficient de strictă, sunt foarte multe organizații de control, uh, de exemplu contabilii de la Comisia Europeană, Curtea de Conturi, Cred că responsabilitatea, verificarea responsabilității este strictă acum și standardele sunt foarte ridicate. Apoi, în ceea ce privește resursele, numărul de resurse, din uh, perspectiva noastră, decizia se ia la alt nivel, în altă parte. Noi trebuie să ne descurcăm cu sumele date și să creăm un efect cât mai puternic, în limita posibilităților. În cele din urmă, în ceea ce privește calitatea proiectelor, aș dori să subliniez faptul că abia am început uh, proiectele AMIF, trebuie să înceapă și uh, vizitele de monitorizare pe care le facem anual sunt foarte importante și uh, comitetul de monitorizare face permanent o monitorizare, o evaluare. În ceea ce privește fondurile solid, pot să vă informez că Comisia execută o evaluare în noiembrie. Mulțumesc! The caller. Mulțumesc, domnul Barbat. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Directly to the... Trec direct la răspunsuri. În ceea ce privește flexibilitatea măsurilor de urgență, părerea mea este că noile acorduri sunt adecvate Acum măsurile de urgență sunt aprobate în termen de o lună. Sigur, e cam mult, dar uh, trebuie găsit un compromis între a fi rapid și uh, a avea asigurarea că banii vor fi bine cheltuiți în mod durabil. Deci durează să se aprobe. În ceea ce privește calitatea, calitatea proiectelor și cred că soluția ar fi ca statele membre să efectueze evaluări, nu doar uh, evaluările prevăzute de uh, programele cadru, ci uh, ar trebui să aibă inițiativă și să subcontracteze evaluări sau să apeleze la alte părți interesate, cum ar fi ASO sau uh, altele. În ceea ce privește asistența medicală, din experiența din Bulgaria pot să vă spun că la o mie de migranți, la o mie de solicitați de azil, Doctorii asistentele s-au plâns și au spus că ar fi nevoie de un doctor, două, trei asistente pentru a asigura o prezență 24 de ore uh, în centru. Un alt lucru pe care l-au spus ei ar fi că pentru aceeași, același număr de migranți să fie un psiholog disponibil uh, non-stop în fiecare centru indiferent de numărul de migranți, când vorbesc de psihologi, dar aceste soluții depind uh, foarte mult de uh, acordurile pe care le uh, fac centrele cu clinicile locale, cu medicii locali. Eu aș zice că Bulgarii au reușit în fiecare locație unde au un centru de primire au um, acorduri cu medici, medici privați și cu clinici. Și pot să um, completeze personalul prin această metodă. Deci cam un doctor, două, trei asistente, un psiholog pentru o mie de migranți ar fi un minim. Thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule Barbatei. Mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru schimbul de opinii. Cred că a fost foarte util și foarte important ce am auzit în această dimineață. Mulțumesc încă o dată. Și acum va trebui să trec la următorul punct de pe ordinea de zi și anume voturile, care vor începe imediat. Mulțumesc încă o dată.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 Dear colleagues, may I ask you to take your seats? Vă rog, ocupați loc. We please We have a whole book to vote today, so it's Avem o listă foarte lungă de voturi, așadar vă rog să începem so i count very much on your support and cooperation today because it seems a bit Vă rog să dați dovadă de oarecare cooperare pentru că lista de vot pare foarte consistentă. În primul rând, trebuie să votăm proiectul de raport în legătură cu situația, în legătură cu lista candidaților pentru Agenția Drepturilor Fundamentale I-am audiat pe cei trei candidați pentru postul de director al FRA, domnul Olfrerti, doamna Van der Han și domnul domn Branschieris. Parlamentul European și Consiliul trebuie să-și dea avizul și să-și uh, precizeze preferința, ordinea preferinței în legătură cu acești candidați. Acum trecem la vot pentru a stabili ordinea preferinței. Votul va avea loc după cum decurge. Va trebui să votăm electronic, secret. Așadar, aveți nevoie de cartela de vot. Toată lumea are cartela de vot? Excelent. Pentru a determina ordinea de preferință pentru postul de director, acest rezultat va fi transmis eh, Consiliului de Gestiune a Agenției, care va lua decizia va trebui să votăm pe fiecare din cei, cei, cei trei candidați. Doar voturile pozitive vor fi luate în considerare. Puteți să votați pentru mai mult decât un candidat. Votăm pentru fiecare candidat separat și doar voturile plus vor fi luate în considerare. Puteți să vă exprimați un vot pentru mai mulți candidați. Candidații vor fi ordonați în funcție de numărul de voturi obținute. Deci după fiecare nume pe care îl votăm, redeschidem votul și rezultatul îl vom avea doar la sfârșit, după ce s-au terminat toate cele trei runde de votare. Vom vota în aceeași ordine în care au fost uh, audiați candidații. În primul rând pe domn, pentru domnul O'Flaherty, după aceea doam- doamna Van der Laan și după aceea doamna Brands Keris. Ordinea preferinței dumneavoastră va fi anunțată la sfârșit și rezultatul va fi transmis de către președinte, de către președintele comisiei, către președintele Parlamentului, care va informa Consiliul de Gestiune FRA. Începem, este un vot secret, după cum v-am spus, începem cu votul pentru domnul O'Flaherty. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru domnul O'Flaherty. The vote is closed. S-a închis votul. Then I open the vote for Mrs. Van der Laan. Deschid votul pentru doamna Van der Laan. The vote is closed. S-a închis votul. Then I open the vote for the... Acum deschid votul pentru cea de-a treia candidată, doamna Brands Keris. The vote is closed. S-a închis votul. And we need și avem nevoie de o, câteva secunde pentru a stabili ordinea. Just one minute, because I have to announce the... Câteva secunde pentru a anunța ordinea și rezultatul votului, înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. So. Așadar, doamna van der Laan, 32 de voturi, Domnul O'Flaherty 30 de voturi și doamna Brands Keris 9 voturi. Deci, ordinea 32 Laan, 30 O'Flaherty și 9 Brands Keris. Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem acum la votul în legătură cu situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Doamna Ferrara dorește să intervină înainte de începerea votului. Dacă nu, atunci trecem direct la vot. Foarte pe scurt, doresc doar să mulțumesc tuturor raporturilor din umbră pentru excelenta colaborare. A fost un raport complex care vizează multidomenii, uh, deci uh, un raport care acoperă um, un domeniu foarte vast și mă bucur că am ajuns la un rezultat bun împreună. Deci, încă o dată, mulțumesc raportorilor din umbră. Mulțumim, doamna Ferrara. În primul rând, trebuie să vă transmit câteva corecții uh, care nu apar pe lista de vot. Deci, dacă uh, Amendamentul 438 se adoptă, amendamentele 439 până la 445 sunt caduce. Dacă amendamentul 748 se adoptă, amendamentele 749 până la 759 sunt cadu- caduce. Dacă amendamentul 764 se adoptă, atunci 764 până la 700 71 sunt caduce. A, dacă amendamentul 773 se adoptă, atunci amendamentele 774 până la 781 sunt caduce și ultima modificare, dacă amendamentul 784 este caduc, atunci amendamentele 785 până la 793 sunt caduce. Deci contez pe secretariat ca aceste, să ne reamintească de aceste indicații vă sugerez să votăm electronic de la bun început pentru a economisi timp, pentru că este mult mai rapid așa. Așadar, vă rog. Amendamentul de compromis 1. Deschidem votul. I close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la Amendamentul 173. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 174. S-a deschis votul. S-a închis votul. It's rejected. Respins. Vote is open. S-a deschis votul. Pe amendamentul de compromis 2 s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 179. S-a deschis votul. S-a deschis vo- s-a închis votul. Respins. Trecem acum la Compromisul 3. S-a deschis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul nu este lingvistic, deci nu îl votăm. A doua parte a amendamentului 229. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 243. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 210. S-a deschis votul. Vă rog, votați, stimați colegi. S-a închis votul. Nu puteți să urmăriți votul. 210. Amendamentul 210 al doamnei Vozenberg. Ați găsit? See, still, still, still open the vote. Votul este încă deschis. Putem închide acum votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 273. Cer scuze, trecem la amendamentul 272. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum 273 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 274 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 275 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 276. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 278. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 281. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 7. S-a deschis votul. Se adoptă compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 334. S-a deschis votul. 334. L-ați găsit? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 577. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 575. S-a deschis votul. Se închide votul. Respins. 335. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 351. S-a deschis votul. Se închide votul. Respins. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. Închis votul se adoptă. Compromis, compromisul 13. Vot deschis. S-a închis votul. S-a închis amendamentul. Ok, so first part of amendment 356. Prima parte a amendamentului 356 nu este inclusă în compromis, deci trebuie să votăm această prima parte a amendamentului 356. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum ajungem la amendamentul 285. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromisul 14. De, votul este deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 287. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 360. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 367. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 393. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă rog votați, stimați colegi. S-a închis votul. 324 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 323 s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. 340. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 419. Votul este deschis. S-a închis votul. Adoptat. 363. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 369. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 23. S-a deschis votul. S-a deschis, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 24. S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 436. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 451. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la compromisul 16. Votul este deschis. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. Votul este deschis. S-a închis. Se adoptă. We go to amendment 300. Amendamentul 348 la pagina 21. Amendamentul 348. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 500. S-a deschis votul. Vă rog, votați. S-a închis votul. Se adoptă. 347. S-a deschis votul. Please vote. Closed. S-a închis votul. Respins. 5, amendamentul 509. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 510. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 511. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 508. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. Vă rugăm, votați. S-a închis votul. Se adoptă. 5, amendamentul 520. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 524. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 526 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 527 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 528. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 532. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 533. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 476. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 550. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă rog, votați. Am închis votul. Se adoptă. 551. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 559. S-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 560. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 562. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 564. Vot deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 801. Amendamentul 801. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 805. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 806. S-a deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. Compromise 7. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 579. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 581. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 582. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem acum la amendamentul 585. S-a deschis votul. Vă rog să votați, dragi colegi. S-a închis votul.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 S-a deschis votul? S-a închis votul? Se adoptă. 606. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. 608. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se respingem. 612. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 37. S-a deschis votul. Deci s-a deschis votul pentru compromisul 37. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 625. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 630. S-a deschis votul. Nu. Devine caduc. Trecem la amendamentul 626. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 628. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 648. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 681. S-a deschis votul. L-ați găsit? Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă. 683. S-a deschis votul. Nu. Uh, președinta se corectează. Acest amendament a fost inclus în compromis, așa că nu trebuie să-l mai votăm. Este inclus în compromisul 27. Deci trecem la amendamentul 687. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 691. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 694. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul următor, 28, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 713. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. 714. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 715. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 720. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 684. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 721. Nu, nu votăm. Votăm compromisul 29. S-a deschis votul pentru compromisul 29. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 729. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 730. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 731. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 732. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 733. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 740. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 489. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 495. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 496. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 30. Avem un vot pe părți la solicitarea grupului GUE. Deci votăm prima parte cu excepția cuvântului SAM, unele sau unii. S-a deschis votul. Se adoptă și a doua parte votăm acest cuvânt, SAM. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 31. Și aici avem un vot pe părți. Prima parte este întregul text, uh, cu excepția cuvântului SAM, unele, adică unele măsuri. S-a deschis votul, s-a închis votul se adoptă. Și acum a doua parte este cuvântul SAM, unele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 34. S-a deschis votul pentru compromisul 34. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 835. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 844. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 848. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 377. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respingem. Trebuie să votăm acum amendamentul 483 și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 871. Să deschis votul. Să închis votul. Se adoptă. 872. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 874. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 860. Nu. Președinta se corectează. Compromisul 41. S-a deschis votul compromisului 41. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 854. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 42. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 889. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 821. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 734. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 908. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 379. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum trecem la referiri. Dacă sunteți de acord, votăm amendamentele 1, 5, 7, 46, 48 la 51 și 53 la 71 în bloc. Deci votăm toate aceste amendamente. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Apoi, amendamentele 2 și 3 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Um, sau se resping. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 52. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Recitals. Considerente. Amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. It's reject, uh, adopted with one vote. Se adoptă la diferență de un vot. Amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Compromisul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 82. S-a deschis votul. Toast. S-a închis votul. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 44. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 106. S-a deschis votul. Vă rog să votați, s-a închis votul, se adoptă. 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 119. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 120. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 124. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 132. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 47 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 141. S-a deschis votul. Please vote colleagues fast. Vă rog să votați mai repede, dragi colegi. Closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. 40... 139. Yes, so 140... Ba nu, 142, mă scuzați. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 48 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 149 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 150 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 154. Nu, nu, spune. 154. There are, there are different voting lists aveți liste de vot diferite, dragi colegi. Vă rog să votați. Nu ați votat? Suntem la 154. Please. Push that button. Ok, I close the vote. Bine, se închide votul. Se adoptă. 155 s-a deschis votul. Eu pot să merg mai repede, dar uh, trebuie să apăsați pe buton. S-a închis votul. Se respinge. 150 și... Se adoptă, se adoptă, mă scuzați, spune președinta. 156. Asta am și spus. 156. S-a închis votul. Se adoptă. 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 158. S-a deschis votul. S-a închis votul. Majoritatea colegilor nu votează destul de repede. Se adoptă. 159. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 160. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 161. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 162. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 163 s-a deschis votul. 163 s-a închis. Se adoptă. 164 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 165 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avem acum avizul AFCO. Majoritatea alineatelor sunt acoperite, deci nu trebuie să le votăm. Votăm alineatul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Avizul Comisiei FAM. Primele considerente sunt acoperite, deci considerentul C s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul D s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul F s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul G s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul H s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. I. Putem vota prin ridicarea mâinii restul restul avizelor? Nu, dacă trebuie să stăm să numărăm, o să fie mai complicat. Am mers repede până acum. Nu știu ce am fi făcut fără cartele. Eu prefer să continuăm așa. Considerentul I s-a deschis votul. S-a închis. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul uh, L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul O. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30. Se închide votul. Se adoptă. Avizul PETI, considerentul C, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul H. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul J. S-a deschis votul. Close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29. S-a închis votul se respinge. 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la votul final. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. So, 32 in favor, 25 32 de voturi pentru, 25 împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Thank you, colleagues, for... Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru înțelegere și cooperare și ne vedem după amiază.